președinte deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordinea de zi se referă la dezbaterea privind cazurile de încălcare a drepturilor omului a democrației și a statului de drept primul punct